Mai sunt câteva anunțuri. Am primit uh, poziția în primă lectură a Consiliului și, de asemenea, a Comisiei vor fi atașate proceselor verbale ale acestei sesiuni și Parlamentul uh, va avea o perioadă de 3 luni începând de mâine, deci până pe 20, de, din 21 ianuarie, timp de 3 luni,